Um, ladies and gentlemen, I know one or two other colleagues are joining us um, from other meetings. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Iată, ne apropiem de sărbătorile de Crăciun, dar cu toate acestea aș vrea să spun bun venit aici uh, domnului Baracascus și domnului Veritorius uh, din partea președinției lituaniene. Aș vrea să-i rog să ne facă o evaluare a activității președinției lituaniene în domeniul JAI și, uh, într-adevăr, am analizat această muncă. A fost o președinție foarte bună, pozitivă. Poate au mai rămas una sau două chestiuni care n-au fost incluse în această președinție. Am ezitări în ceea ce privește protecția datelor, dar de câte ori intru în acest domeniu am probleme, așa că nu voi face și de asemenea în ceea ce privește mandatul um, mandatul european de anchetă și confiscarea bunurilor rezultate în urma a, um, infracțiunilor. Oricum spun, bun venit uh, invitațiilor noștri care vor face prezentarea și după aceea vom uh, da cuvântul colegilor. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dați de a vă prezenta rezultatele președinției lituaniene în domeniul justiției. Deși este prima președinție pentru Lituania la nivelul Consiliului UE, rezultatele la care am ajuns uh, sunt mulțumitoare. Toți uh, membrii președinției uh, au, munc au muncit din greu pentru a asigura că se ating obiectivele noastre, obiective care fusese pre prezentate în luna iulie. Și e clar că acest lucru ar fi fost imposibil dacă nu am fi avut ajutorul instituțiilor europene. Iată de ce aș vrea să mulțumesc Parlamentului European și membrilor săi, în special Comisiei Libe, pentru cooperarea și asistența pe care ne-au acordat-o în cadrul președinției. De-a lungul mandatului nostru am reușit să avem o procedură legislativă continuă și toate părțile implicate au participat. Sperăm să nu fiți dezamăgiți de rezultatele președinției noastre, rezultate pe care vreau să vi le prezint succint astăzi. Principalul, principalele teme pentru noi au fost trei elemente. În primul rând, crearea unei Europe credibile. În timpul președinției noastre am acordat atenție deosebită chestiunilor care urmau să readucă încrederea în UE, să stimuleze creșterea și să întărească piața comună, să asigure stabilitate financiară și să întărească Uniunea Economică și monetară și să asigure siguranța intereselor financiare ale UE am adoptat trei grupuri de concluzii ale Consiliului în domeniul JAI. S-a acordat atenție întăririi relației între UE și țările terțe, în special în ceea ce privește țările din parteneriatul estic. Un obiectiv orizontal a fost acela de a avea o Europa credibilă, cu finanțe stabile și cu o gestiune uh, economică eficientă. Am întărit încrederea cetățenilor în domeniul JAI. Progresele în domeniul justiției au dus la crearea unei Europe credibile. Tema la care am lucrat cel mai mult în ultimele șase luni a fost aceea a consolidării siguranței în interesele financiare ale UE prin uh, legislația penală. Și aici avem uh, inițiative absolut noi. Propunerea care a dus la crearea unei Europe credibile este directiva pentru protecția monezii euro și a altor monezi împotriva contrafacerii prin dreptul penal. Considerăm că este un instrument absolut esențial pentru a asigura stabilitatea monezii euro și a altor monezi și pentru a asigura protecția împotriva contrafacerii. Este o inițiativă esențială pentru președinție din punct de vedere național și suntem foarte mulțumiți că am reușit să încheiem negocierile la această inițiativă, ajungând la o poziție comună în luna octombrie la Consiliu. Considerăm că negocierile cu Parlamentul European pe marginea acestei propuneri vor fi constructive și vor avea succes, astfel încât să ajungem la un acord în primă lectură. O altă prioritate importantă pentru noi care am acordat o atenție deosebită, a fost directiva pentru confiscarea și reutilizarea în scopuri sociale a bunurilor um, obținute în urma activităților criminale. Și uh, credem că acordul este unul esențial pentru a ne asigura că criminalitatea nu aduce beneficii deși negocierile n-au fost deloc ușoare din cauza divergențelor de poziții între instituții, suntem mulțumiți că am reușit să ajungem la un compromis comun și să ajungem la un acord asupra textului final. Vrem să mulțumim, mulțumim și doamnei Macovei, care era raportorul din partea Comisiei Libe, pentru contribuția sa și pentru a găsi soluții comune la acest act legislativ. Aș vrea să vă spun că suntem tare mulțumiți pentru că după aproape doi ani de negocieri cu Parlamentul European am ajuns la un acord pentru mandatul european de anchetă. Cred că acest instrument legal va reuși să ne ajute să ajungem la un echilibru între îngrijorările legate de anchetă și protecția drepturilor omului. Împreună am creat un sistem uh, comun de date, de dovezi, care să se bazeze pe principiul recunoașterii reciproce și care va simplifica și accelera cooperarea, elemente esențiale pentru anchetele penale. Am dorit să, raport, să mulțumim raportorului Comisiei Libe, domnul Nuno Melo, pentru cooperarea deosebit de bună pe care am avut-o în vederea ajungerii la acest acord comun. Sperăm ca directiva să fie adoptată la anul. În cadrul președinției lituaniene am început și dialoguri tripartite pe marginea unei propuneri de directive a Parlamentului și a Consiliului referitoare la sancțiuni penale pentru manipularea pieții și utilizarea informațiilor privilegiate. În cadrul președinției noastre au avut loc negocieri intense cu Parlamentul European. Munca alături de, co de Consiliu a continuat pe marginea proiectelor legislative și dorim să ne arătăm satisfacția față de progresele înregistrate și să mulțumim Comisiei Econ și LIBE pentru eforturile făcute și atitudinea constructivă pentru a ajunge la soluții bune. Sperăm ca la sfârșitul președinției noastre să ajungem la un acord comun asupra principalelor elemente din acest proiect legislativ. În cadrul președinției am acordat o atenție deosebită propunerii Comisiei de creare unei agenții a UE pentru cooperarea în chestiunile penale, Eurojust, propunere care a fost prezentată în această vară. Propunerile au fost discutate în octombrie la Consiliul de Ministri de Justiție și majoritatea ministrilor au susținut ideea stabilirii uh, înființării biroului procurorului european. Totuși, alte aspecte conexe vor fi discutate mai târziu. De la prezentarea propunerii a trecut foarte puțin timp și cu toate acestea am reușit să facem multe progrese în ceea ce privește structura și competențele viitorului birou al procurorului european. Deși este prea devreme pentru a ne pronunța în legătură cu viitorul sistem legal, cred că acest birou al procurorului european este o idee care va deveni realitate încetul cu încetul. Pe 16-17 septembrie am avut o conferință organizată de Comisia Europeană și Academia pentru Drept European în ceea ce privește um, această propunere. Aș vrea să subliniez că majoritatea miniștrilor de justiție au subliniat importanța acestei conferințe și Comisia susține poziția care a fost exprimată în comunicatul din 27 noiembrie, aceasta fiind considerată ca un semn bun. În ceea ce privește biroul procurorului european, aceasta s-a creat pe baza Eurojustului și am analizat în paralel și propunerea de a avea o agenție a UE pentru cooperarea în domeniul justiției, Eurojust. E clar că criminalitatea transfrontalieră este în creștere și de aceea este important să avem operațiuni cât mai eficiente la nivelul Eurojust. Discuția în grupurile de lucru a început uh, deja în luna septembrie la cele trei capitole ale regulamentului. Sperăm să facem progrese în cadrul acestor negocieri ținând cont de faptul că programul de la Stockholm acordă o atenție deosebită intereselor și nevoilor cetățenilor europeni și faptului că anul 2013 a fost anul cetățeanului european, în cadrul președinției noastre am acordat o atenție deosebită protecției drepturilor omului, a egalității de gen, a oportunităților egale și a luptei împotriva discriminării. Și aș vrea să vă spun că suntem mulțumiți cu acordul final pe care l-am avut în ceea ce privește uh, CFM-ul și implementarea obiectivelor sale în domeniul JAI, în ceea ce privește drepturile cetățenilor, egalitate și programul uh, cetățenilor. Pe 5 uh, noiembrie, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord pe marginea acestor două propuneri. S-au făcut contribuții foarte mari prin cooperarea celor două instituții legislative, asigurându-se ca propunerea să fie adoptată până la sfârșitul anului. Și suntem mulțumiți să vă spunem că pe 10 decembrie, în cadrul plenarei de la Parlamentul European și ieri, 16 decembrie, s-a adoptat uh, la nivel oficial la Consiliu acest proiect. Aș vrea să mulțumesc membrilor Parlamentului, raportorului Kinga Gonț și raportorilor Luigi Berlinger și Philip Clays pentru cooperarea deosebită la acest raport. Concluziile Consiliului în ceea ce privește raportul 2013 pentru cetățenia UE a fost adoptat. Concluziile arată că trebuie să informăm mai bine cetățenii europeni în legătură cu drepturile lor și să ne asigurăm că ele se aplică în viața de zi cu zi, fără să existe niciun fel de obstacole. Aceste concluzii se centrează pe obiectivul eliminării obstacolelor în calea libertății de mișcare a lucrătorilor, studenților sau bursierilor în cadrul UE, protejarea grupurilor vulnerabile, asigurarea unei accesibilități a informației și oportunități pentru cetățeni de a participa în mod activ în procesele democratice, reducând în același timp uh, povara birocratică. Pentru a atrage atenția asupra anului cetățeanului european și a cetățeniei europene, a fost organizat uh, un eveniment la Vilnius conferința cu titlul Cum să facem ca fiecare an să fie anul cetățeanului a avut loc la Parlamentul Lituanian pe 12-13 decembrie. Acest eveniment a prezentat rezultatele obținute până acum în ceea ce privește drepturile cetățenilor UE și a asigurat un ghid pe viitor în acest domeniu. La inițiativa Lituaniei, reprezentanți ai sectorului ONG-urilor și din parteneriatul estic au fost invitați în calitate de observatori. Acesta le-a oferit posibilitatea să vadă care este situația reală pentru cetățenii europeni, să aibă dezbateri pe această temă și să evalueze perspectivele de aderare la UE din această perspectivă. Continuăm munca pentru aderarea UE la Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. În cadrul președinției noastre, Comisia a prezentat o cerere Curții de Justiție pentru a avea un aviz în ceea ce privește proiectul de acord asupra aderării UE la această Convenție Europeană. Am fost încurajați de majoritatea statelor membre și președinția a trimis o scrisoare vicepreședintei, doamna Reding, în care ceream comisiei să ne trimită o versiune consolidată a acestui proiect intern de regulament. Comisia ne-a spus că va face acest lucru doar după ce curtea se va pronunța. Cu toate acestea, Consiliul și-a continuat lucrările la toate aceste elemente. În decembrie am avut două concluzii ale Consiliului care aveau legătură cu drepturile fundamentale. Primul grup de concluzii se refereau la evaluarea Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale. Președinția a utilizat aceste concluzii pentru a con contribui la procesul de analiză realizat de comisie în vederea prezentării modificărilor regulamentului referitor la această agenție. Rezultatele au fost pozitive și concluziile au oferit și recomandări în legătură cu felul în care operațiunile agenției pot fi îmbunătățite și, de asemenea, comunicarea cu instituțiile UE și cu statele membre. Concluziile finale ale Consiliului pregătite la inițiativa președinției și care au fost stabilite în decembrie, se referă la lupta împotriva delictelor ce au de-a face cu ura în Uniunea Europeană. Aceste concluzii doresc să încurajeze anumite măsuri specifice pentru a lupta împotriva unor astfel de crime în Uniunea Europeană și în statele membre, iar conferința pe care președinția alături de Agenția pentru Drepturile Fundamentale a organizat-o pe 12-13 noiembrie, a reprezentat punctul de plecare pentru aceste concluzii. Preambulul concluziilor include și o referință la memoria istorică europeană și condamnă toate genocidurile, crimele împotriva umanității, crimele de război, inclusiv crimele comise de regimurile totalitare. Trecem acum la următorul obiectiv al președinției, și anume acela al unei Europe în creștere. Aș vrea să vă spun că am uh, făcut multe eforturi în vederea realizării unor măsuri legislative care să ducă la stimularea creșterii economice. Pachetul referitor la reformarea protecției datelor a fost unul esențial pentru a asigura echilibrul între drepturile omului și promovarea creșterii economice, ținând cont în același timp de procesul de globalizare și de dezvoltarea tehnologiilor informației. Acest pachet a fost una dintre prioritățile centrale ale președinției lituaniene. Continuând munca colegilor irlandezi, am lucrat din greu atât la nivel politic cât și al experților. Pachetul referitor la protecția datelor a fost analizat de un grup de experți pe o durată de peste 20 de zile, a fost inclus uh, pe toate ordinele de zi ale consiliilor JAI și a fost discutat și la întâlnirea informală care a avut loc în iulie la Vilnius. În decembrie, Consiliul a analizat uh, cele mai importante elemente ale propunerii Comisiei pentru a avea un regulament general de protecție a datelor. Este vorba de acel concept uh, de ghișeu unic. De-a lungul președinției am încercat să ajungem la un compromis cu statele membre pe marginea propunerii Comisiei. S-au făcut multe eforturi, în special după întâlnirea Consiliului de Ministri din octombrie, pentru a ajunge la un acord în ceea ce privește modelul ghișeului unic. Pentru că aceasta era principala chestiune care punea un semn de întrebare în cadrul propunerii. Deși s-a lucrat foarte mult pe această temă în cadrul președinției, ministrii nu au reușit să ajungă la o decizie finală asupra elementelor esențiale ale mecanismului propus. S-a vorbit despre chestiuni legale cruciale, în special faptul că trebuia să se asigure ca acest ghișeu unic să nu uh, agraveze situația cetățenilor europeni și să nu pună în pericol drepturile lor fundamentale. Iată de ce cu toții am fost de acord că era nevoie de o reformare a sistemului de protecție a datelor și că trebuia să asigurăm în același timp un regulament de calitate ridicată care să fie valabil mult timp și să adauge o valoare adăugată pe piața internă, să facă ca capacitatea competitivă a Uniunii Europene și a companiilor noastre să fie mai mare. Cu toate acestea, nu o putem face în detrimentul protecției drepturilor cetățenilor. Cred că această chestiune va continua să fie o prioritate și pe uh, agenda viitoarelor președinții și sper să se ajungă la un acord cât mai repede cu putință. Este bine că Parlamentul European are deja mandatul pentru a începe dialogul cu Consiliul. Aceasta va însemna o contribuție deosebită. Un ultim element. O prioritate a președinției a fost aceea de a avea o Europă deschisă. Și, în ciuda provocărilor actuale, Europa a rămas deschisă. În ultimele șase luni am reușit să întărim cooperarea cu țările din parteneriatul estic. În octombrie, la prima întâlnire a miniștrilor în domeniul JAI și întâlnirea cu omologilor din parteneriatul estic, s-au discutat aceste priorități. Reprezentanții țărilor participante au adoptat o declarație comună în care se vorbește despre pașii care trebuie făcuți înainte în vederea unei cooperări mai strânse în domeniul JAI între Uniunea Europeană și partenerii săi. Această primă întâlnire a fost foarte importantă atât pentru statele membre cât și pentru partenerii săi pentru a întări relațiile în cadrul UE. Sperăm că astfel de întâlniri să devină monedă curentă pe viitor și să crească comunicarea între noi. În luna iulie am prezentat prioritățile președinției lituaniene ale Consiliului Uniunii Europene și am atras atenția că președinția ar trebui să se ocupe și de chestiuni care nu sunt incluse pe ordinea de zi, dar care ar putea deveni importante între timp. Și mă vorbesc aici la dezvăluirile care au apărut între timp referitoare la programul de colectare de date făcute de NSA în Statele Unite. Aceasta a început să pună multe semne de întrebare, în special în legătură cu protejarea drepturilor cetățenilor europeni. Știm că Parlamentul European este foarte îngrijorat de încălcarea dreptului la viața privată a cetățenilor europeni și a anunțat o inițiativă pentru a avea mai mare claritate în acest domeniu. Consiliul a început dialogul cu Statele Unite și s-a creat un grup de lucru ad hoc între Uniunea Europeană și Statele Unite pe tema protecției datelor. Am avut mesaje pozitive din partea americanilor în ceea ce privește îngrijorările europene, în special atunci când era vorba de tratamentul inegal acordat cetățenilor europeni. Aș vrea să subliniez aici faptul că au avut loc dezbateri și în Statele Unite în legătură cu reforma politicii de supraveghere din Statele Unite și a existat un document document referitor la contribuția Uniunii Europene și a statelor membre în contextul revizuirii programelor de supraveghere din Statele Unite, care a fost adoptat la întâlnirea Consiliului din decembrie și a fost prezentat ulterior Statelor Unite. Acesta va îmbunătăți dialogul nostru și va duce la adoptarea de măsuri adecvate în acest domeniu. Programul de la Stockholm definește niște criterii strategice în domeniul JAI, însă acesta se va termina în anul 2014. Iată de ce, la întâlnirea informală a ministrilor JAI, care a avut loc în iulie la Vilnius, am început dezbaterile politice în legătură cu viitorul în această chestiune. Statele membre trebuie să vină cu propuneri în domeniul JAI pe care trebuie să le prezinte în scris. În cadrul președinției lituaniene, aceste dezbateri au continuat la nivelul experților și, de asemenea, la întâlnirea miniștrilor din luna decembrie. Președinția a pregătit un rezumat al propunerilor preliminare de că, care au venit din partea statelor membre și uh, le va prezenta Greciei, partenerul din uh, viitorul trio al președinției, care va continua dezbaterile pe această temă. Sperăm ca discuțiile de la Consiliu și de la Parlament să fie utile pe viitor pentru a avea un kit strategic de viitor în domeniul JAI. Aș vrea să vă prezint acum foarte pe scurt rezultatele inițiativelor care duc la o creștere economică în Europa. Consiliul a adoptat un punct de vedere comun în ceea ce privește ordinul de prezervare a conturilor europene și avem și regulamentul pentru procedurile de uh, insolvabilitate chestiuni care au fost discutate în luna decembrie. S-a adoptat poziția comună și în legătură cu modificările la regulamentul Bruxelles 1 și am continuat dezbaterile intense în ceea ce privește instrumentul legilor vânzărilor europene la nivel comun. Doamnelor și domnilor, acestea sunt principalele rezultate în domeniul justiției al președinției noastre. Cu toate acestea, am lucrat și în alte domenii și am făcut eforturi deosebite pentru a asigura o președinție de succes cu rezultate tangibile. Ultimele șase luni au reprezentat o etapă nouă pentru noi, au consolidat relațiile și cooperarea între statele membre și instituții. Din partea echipei președinției, aș vrea încă o dată să vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și pentru asistența pe care ne-ați oferit-o în ultimele luni. Și sper ca la sfârșitul președinției, cooperarea noastră și eforturile pentru a atinge aceste obiective comune să nu se termine iar această muncă să continue și cu viitorul partener al președinției, Grecia. Vă mulțumesc și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Da. Uh, Vă mulțumesc. În mod evident, ne-ați prezentat pe larg activitatea președinției, însă nu este vorba de o prezentare completă, pentru că domnul Balascausu este următorul. Bună ziua tuturor! Mă bucură faptul că pot fi astăzi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a participa la această întâlnire și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Comisiei Libe, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să continui prezentarea colegului meu, ministrul de justiție din Lituania, și să mă refer la activitățile noastre din domeniul uh, politicilor interne. Înainte de a face acest lucru, permiteți însă să mulțumesc din inima Parlamentului European și în mod special acestei comisii și raportorilor din această comisie pentru colaborarea și atitudinea lor constructivă care a dus la rezultate rodnice. Voi începe prin a mă referi la aspecte orizontale. Și în primul rând este vorba de noul cadru financiar multianual, care urmează să se deruleze din 2014 până în 2020. Am lucrat pe marginea a patru regulamente și în acest domeniu activitatea a fost una intensă în ultimele șase luni. Și este vorba de o activitate care uh, continuă. Mă bucură faptul că ne apropiem de un acord pe marginea a două regulamente din acest domeniu. Stimați membrii ai Comisiei Libe, sper din inimă că ultimul acord pe marginea acestor uh, dosare va putea fi încheiat deja din această săptămână, pentru că astfel vom fi siguri că um, nu vor exista niciun fel de probleme legate de finanțare anul viitor. După cum a spus colegul meu, în urma adoptării concluziilor uh, Consiliului am început să discutăm uh, orientările generale pentru politicile europene în domeniul JAI. Nu doresc să repet cele spuse deja, dar aș dori să subliniez faptul că majoritatea statelor membre consideră că programele viitoare trebuie să fie aliniate ciclului uh, financiar. Este foarte important să ne concentrăm uh, pe strategiile definite în acest domeniu și să recunoaștem rolul important al Parlamentului, Parlamentului European. Orientările strategice care urmează să fie uh, adoptate în domeniul JAI de către Consiliu în iunie anul viitor trebuie să reflecte o poziție comună între Parlament, Consiliu și Comisie. Una din prioritățile președinției lituaniene pentru a crea o Europa deschisă, credibilă și care să se bucure de creștere economică a fost o bună gestionare a frontierelor externe. În acest context, am acordat o atenție deosebită pachetului referitor la gestionarea inteligentă a granițelor. Trebuie să creăm condiții favorabile resortisanților din țări terțe, asigurând în același timp că controlele la graniță sunt eficace tocmai pentru a combate criminalitatea organizată, terorismul, imigrația ilegală și uh, criminalitatea transfrontalieră și să contribuie de asemenea la consolidarea generală a securității interne în Uniunea Europeană. Grupul de lucru competent în uh, Consiliu a ajuns la un acord privind sistemul de sosiri și uh, plecări din Uniunea Europeană. Drept urmare, viitoarea președinție va putea continua munca pe baza textului actualizat. De asemenea, Consiliul a continuat examinarea unui alt uh, document din acest pachet, inițiativa referitoare la programul călătorilor înregistrați și punctele rămase deschise vor fi transmise președinției elene. O altă inițiativă legislativă importantă în domeniul frontierelor este regulamentul care stabilește regulile de supraveghere a granițelor maritime externe în cadrul cooperării uh, coordonate de Frontex. Acest regulament va fi foarte important pentru îmbunătățirea situației din Marea Mediterană și mă bucură faptul că Președinția a reușit să ajungă la un acord uh, când vine vorba de abordarea comună a Consiliului, lucru care a dus la un mandat pentru negocierile cu Parlamentul European și mă bucură să iau notă de faptul că astăzi a avut deja primul dialog tripartit. Sper de asemenea că vom reuși să găsim fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de întârziere un compromis pe marginea acestui uh, punct. Pentru a evita catastrofe precum cele care s-au întâmplat de curând în largul coastelor insulei Lampedusa, trebuie să stabilim un grup de lucru care să se ocupe de situația din, Medi- din Marea Mediterană. Conform uh, instrucțiunilor Consiliului din 24-25 octombrie, acest grup de lucru a fost creat, a elaborat o analiză a situației și a prezentat un plan de acțiune imediat pentru a gestiona și a îmbunătăți situația din această zonă. Și sperăm că uh, acest plan de acțiune va fi aprobat în această săptămână la Consiliul European. O altă prioritate a președinției noastre s-a, refer, s-a referit la măsurile legislative legate de emigrarea legală. Am ajuns la un acord privind muncitorii sezonieri care împiedică exploatarea acestora în Uniunea Europeană, dar pune la dispoziție stimul și uh, clauze de salvgardare care se asigură că un permis de ședere per, uh, temporar nu se transformă de automat într-unul permanent. Am înregistrat de asemenea progrese um, în ceea ce privește directiva lucrătorilor detașați în alte state. Sperăm că vom, că vom colabora cu președinția Elena pentru a merge mai departe. Pentru că muncitori bine calificați sunt, sunt cei care vor contribui la creșterea economică a Uniunii Europene. Propunerea referitoare la situația studenților și cercetătorilor este una foarte complexă, are implicații în foarte multe domenii din viața publică și considerăm că unele prevedere ale acestei directive trebuie discutate mai mult. Pe parcursul președinției noastre am încercat să răspundem presiunilor migraționale resimțite de unele state membre. Ne-am concentrat asupra problemei refugiaților din Siria și asupra situației din Lampedusa. Pe de altă parte, am continuat dialogul cu țările terțe, am uh, încheiat negocierile purtate cu Tunisia, de exemplu, și am uh, parafat uh, acordul de parteneriat privind mobilitatea cu, um, cu Azerbaijanul în urmă cu câteva zile. Deci, uh, cu ocazia Consiliului JAI din decembrie, la inițiativa președinției lituaniene s-a adoptat concluzia referitoare la alerte conform regulamentul 197 din 2007 din a doua generație a sistemului uh, informatic uh, din zona Schengen, așa numitul SIS-2. Punerea în aplicare a acestor concluzii va îmbunătăți calitatea datelor care sunt încărcate în acest uh, sistem și va asigura o aplicare mai eficace a sancțiunilor politice, controlând mai bine situația resortisanților din țările terțe care intră în zona Schengen. Este foarte important ca achiul Schengen să fie pus în aplicare în totalitate de către Bulgaria și România, ținând seama de, uh, de opinia majoritară existentă în Consiliu, Lituania a propus extinderea zonei Schengen într-un mod gradual. Tre- Însă, pe măsură ce Consiliul de la, din decembrie s-a apropiat, uh, a devenit clar că um, încă nu s-a ajuns la o opinie unanimă în Consiliu vis-a-vis -vis de, această, de acest punct. După o declarație comună privind România și Bulgaria a fost inclusă în concluziile Consiliului și Consiliul a declarat că va reanaliza acest punct în viitorul apropiat și va evolua posibilitățile de a rezolva acest punct printr-o abordare care să conțină două, doi pași. Acum aș dori să mă refer la securitatea internă și combaterea terorismului. După ce am uh, discutat pe larg propunerea referitoare la, de regulament referitoare la Europol, am ajuns la un acord în prima lectură și am uh, convenit asupra unui text, asupra capitolelor, unor, unor capitole importante din acest regulament, text care va reprezenta baza unor discuții viitoare. Majoritatea statelor membre din Consiliu și-au uh, exprimat poziția deja din iunie acest an considerând că propunerea Comisiei Europene de a contopi Europol și uh, Europol cu cu CEPOL nu este suficient de bine uh, argumentată, dar permiteți-mi să spun câteva cuvinte separate despre CEPOL. Știți foarte bine că Regatul Unit a luat decizia de a nu mai reînnoi din anul 2014 contractul de închiriere a clădirilor unde se află sediul CEPOL din Bransil. Drept urmare, președinția lituaniană a trebuit să reacționeze repede și să caute o soluție posibilă care să asigure continuitatea activităților uh, Colegiului European de Poliție, CEPOL. Consiliul JAI, dacă data de 8 octombrie, a convenit în unanimitate ca după ce CEPOL își va muta sediul din uh, Bransil, va primi un nou sediu în Budapesta. Am aflat că colegul meu din Ungaria v-a prezentat uh, ieri informații cuprinzătoare în legătură cu această temă și posibilitatea de a muta sediul CEPOL la Budapesta. Pe baza acestui acord, 25 de state membre au uh, propus o inițiativă legislativă pe data de 13 noiembrie, tocmai pentru a modifica articolul 4 a deciziei Consiliului care guvernează CEPOL. Știți foarte bine că această, acest, această propunere uh, trebuie să fie adoptată prin codecizie de Parlamentul European și Consiliu. Eu sunt convins că asigurarea funcționării uh, continue a CEPOL este în interesul nostru comun. Stimați membrii ai Comisiei Libe, sunt sigur că colaborarea rodnică între Consiliu și Parlament va continua și că vom reuși să luăm Uh, o decizie în acest sens până cel mai târziu în aprilie 2014. O altă inițiativă legislativă importantă pentru majoritatea statelor membre este uh, directiva privind uh, registrele uh, datelor uh, călătorilor. Acest registru este foarte important în combaterea activităților teroriste. Tot mai multe state membre, drept urmare, au început uh, cu crearea unor uh, asemenea sisteme proprii de înregistrare a datelor pasagerilor. Însă este evident că avem nevoie de un sistem uh, uh european care să respecte prevederile legate de, uh, de protecția datelor cu caracter personal. Uh, și sper că toate aceste aspecte vor fi cânt, foarte bine cântărite în procesul de discutare a acestor inițiative. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre securitatea cibernetică. Pe parcursul președinției noastre am acordat o atenție sporită uh, siguranței cibernetice și combaterii infracționalității cibernetice. Am convenit asupra unui mecanism de monitorizare a măsurilor de securitate informatică. Am fost confruntați cu asemenea incidente de mai multe ori și am discutat uh, această temă în cadrul uh, dialogurilor cu partenerii noștri strategici. La începutul lunii decembrie, Consiliul a discutat problema luptătorilor uh, străini, așa numiților luptători străini și returnarea acestor persoane, mai ales în contextul uh, conflictului din uh, Siria. Am considerat că trebuie să ne concentrăm asupra informării, prevenirii și colaborării cu țările terțe în domeniul justiției. Consiliul a declarat că pentru a detecta acești luptători străini, ar trebui să acordăm prioritate uh, creării unui sistem eficace PNR și să folosim într-un mod eficient sistemele existente. De asemenea, a doua generație a sistemului informatic Schengen are un rol foarte important din acest punct de vedere. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libe, dragi oaspeți, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și pentru cooperarea constructivă de care ați dat dovadă pe parcursul președinției uh, noastre. Am, uh, ne-am bucurat de sprijinul dumneavoastră, v-am întâmpinat cu drag la Vilnius și, împreună cu colegul meu, suntem acum curioși să vă ascultăm comentariile și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Um, synopsis. Vă sunt foarte recunoscător pentru această prezentare. Am uh, mai multe nume pe lista de intervenții. Avem doar o jumătate de oră la dispoziție. Voi ruga pe colegii mei să adreseze întrebări și comentarii scurte domnilor miniștri. Mai întâi vom asculta câteva întrebări și uh, după aceea, la sfârșit, vom uh, asculta și răspunsurile oaspeților noștri. Primul pe, prima pe lista mea este doamna Flotru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări. Prima, în legătură cu programul uh, CIA. Um, m-am uh, adresat președintelui uh, dumneavoastră în iulie pentru a profita de președinția lituaniană pentru ca Uniunea Europeană întreagă să facă un pas decisiv către justiție și către adevărul legat de acest program derulat de CIA. Nici în calitate de țară și nici în calitate de președinție nu ați uh, profitat de această ocazie. După declarațiile președintelui uh, polonez, Polonia fiind audiată de Curtea Europeană um, a Drepturilor Omului, după două recursuri uh, care s-au făcut um, împotriva stării dumneavoastră în fața acelui tribunal, președintele polonez a întrebat dacă într-o situație în care un uh, director um, ar fi um, prins în, uh, într-un delict într-un uh, hotel, ar fi acuzat în, pe baza programelor de CIA. Parlamentul European a um, aprobat o decizie care a introdus o sancțiune administrativă pentru denigrarea valorilor morale și pentru uh, Um, sancționarea uh, pentru organizarea evenimentelor publice care sunt împotriva moralei. Ce aveți uh, în vedere în legătură cu acest lucru? Ne gândim în special la uh, persoane care fac parte din grupul LGBT, al minorităților sexuale. Și în al treilea rând, mandatul mm, nu a fost încheiat de Consiliu în ceea ce privește protecția datelor. Uh, Domnul Albrecht um, a spus că um, i-au fost uh, prejudiciate foarte mult um, capacitățile de a avansa în negocierile cu uh, Consiliul în, acest, în legătură cu acest dosar important vizând drepturile cetățenilor europeni. Mulțumesc, doamna Romero Lopez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, pentru informații domnului ministru de justiție lituanien, să-i mulțumesc pentru uh, realizările de pe durata președinției lituaniene și să-i spun că îmi pare rău că nu s-a putut adopta pachetul de protecție a datelor. Aș vrea să vă spun că Parlamentul a făcut tot posibilul pentru ca uh, pe perioada acestei perioade parlamentare să se poată uh, adopta pachetul de protecție a datelor. Din păcate, am avut o poziție foarte dură a Consiliului în această privință. Aș vrea să știu exact de ce președinția lituaniană nu a putut um, să simplifice și să um, grăbească lucrurile în legătură cu acest um, pachet foarte important privind protecția datelor. S-a vorbit despre uh, registrul cu numele pasagerilor, însă uh, Consiliul nu a aprobat uh, pachetul de protecția datelor și atâta timp cât nu aprobați acest pachet de protecția datelor, vom avea o problemă foarte importantă pentru Parlament care rămâne nerezolvată și de aceea dorem să vă întreb de ce acest pachet de protecție a datelor a fost blocat. Și domnului ministru de afaceri interne aș vrea să îl întreb în legătură cu um, planul de acțiune în legătură cu grupul pentru Mediterană. Se vor um, prezenta câteva concluzii și aș vrea să ne spuneți dacă ne puteți spune câte ceva despre acest plan. Uh, pentru uh, care are în vedere rezolvarea crizei care s-a conturat uh, în Lampedusa și în ce uh, consistă acordul de mobilitate cu Tunisia. Domnule Zipăl are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În prezentările ținute și mai ales în cuvintele domnului ministru Bernatonis am auzit foarte multe lucruri referitoare la economia, la uh, urmărirea penală, dar prea puține lucruri despre drepturile fundamentale și protejarea democrației. Și trebuie să recunosc sincer că mă îngrijorează evoluțiile înregistrate în Uniunea Europeană și în statele membre. Și permiteți-mi să mă refer la patru puncte. V-ați referit pe bună dreptate la tema uh, delictelor uh, motivate de ură. Însă, uh, vă întreb, nu doar în calitatea de președinte a Consiliului, dacă, și, și în calitatea de țară membra a Consiliului, dacă nu cumva partidele extremiste, populiste, nu uh, primesc o confirmare în momentul în care ministrul de interne german recurge la imagini uh, extreme legate de, de imigrația uh, populației uh, Roma. Și vedem pe de altă parte că în unele uh, comunități locale din Ungaria, din România, nu există o discriminare juristică, juridică, dar practică împotriva acestei uh, minorități, uh, membrii căreia nu au acces la locuri de muncă, sănătate și așa mai departe. Mă... Știm cât de importantă este corupția politică și lipsa combaterii acesteia și vedem că drepturile minorităților sunt îngrădite peste tot, nu doar în aceste două state, dar și în Croația, de exemplu, și mă întreb ce face Consiliul când se publică asemenea rapoarte. Apoi, urmărirea penală. În ultimii ani, și dumneavoastră ați amintit acest lucru, am reușit să demarăm foarte multe elemente care urmează să simplifice uh, acest domeniul uh, penal, dar, pe de altă parte, nu am reușit să obținem prea multe lucruri când vine vorba de simplificarea uh, procedurală referitoare la drepturilor celor acuzați. Și Uh, mă irită de fiecare dată când aud anumite uh, afirmații. Sunteți uh, dispuși să investiți foarte mulți bani, de exemplu, în granițele inteligente, dar, pe de altă parte, când discutăm de drepturi procedurale, cum ar fi asistența juridică sau alte, alte elemente, se recurge de fiecare dată la situația proastă bugetară și că, din păcate, nu există suficientă finanțare pentru asemenea măsuri. Al treilea punct protecția datelor cu caracter personal. Nu se dorește luarea unor decizii prea rapide. Nu prea mai știu ce să înțeleg, pentru că eu plec de la premisa că mai Consiliul, înaintea Uh, propunerii uh, venite din partea Comisiei a fost implicat, sau cel puțin mai multe state au fost implicate în acest domeniu. Și sunt sigur că, la fel cum se întâmplă și în Parlamentul European, și în Consiliu a fost purtată o discuție din acest punct de vedere. Deci, de fapt, nu este vorba de o nouă discuție, ci de uh, o dezbatere care este deja veche și cred că a venit momentul în care Uniunea Europeană în cele din, în cele din urmă să dea un bun exemplu. Eu cred că partenerii noștri de peste Atlantic uh, se tăvălesc pe, pe jos de râs uh, gândindu-se la ce se întâmplă în Europa, pentru că în Statele Unite dezbaterea și discuția este mult mai serioasă și mult mai cuprinzătoare. Și cred că a venit în cele din urmă momentul ca lucrurile hotărâte să fie puse și în aplicare. Și ultimul punct se referă, desigur, și la NSA. Ați uh, amintit și dumneavoastră îngrijorările Europei, însă, stimate domnule ministru, aceste activități nu au fost limitate doar la serviciile secrete americane, ci noi trebuie să ne gândim ce se întâmplă în Europa care este atitudinea guvernelor europene și a serviciilor de informații europene față de cetățenii europeni și aș dori să vă întreb dacă se discută uh, despre stabilirea unor, unui cadru de reglementare mai bun a serviciilor de informații europene. Deci, problema drepturilor fundamentale, protecția datelor cu caracter uh, personal, și drepturile și competențele serviciilor uh, de informații sunt legate între ele și sunt legate și de situația statului de drept și a democrației în general în Europa. Și în acest context am uh, temeri foarte mari și sper că veți putea să ne transmiteți totuși niște semnale pozitive. Mulțumesc, domnul Weber, are cuvântul. Domnule președinte, stimați uh, reprezentanți ai președinției uh, lituaniene, eu sunt membru al grupului PPE, un grup cunoscut pentru sprijinirea securității interne. Ne dorim o bună protecție a granițelor externe, un registru PNR și uh, am fost un grup politic care a încercat să ajungă la un acord întotdeauna cu Consiliul. Însă trebuie să recunosc că în ultimele săptămâni o informație m-a supărat. Și este vorba de această temă foarte importantă pentru cetățeni, protecția datelor cu caracter personal și discuțiile în acest punct de vedere cu partenerii americani. Prin informațiile primite de la Edward Snowden în ultima vreme, am aflat că au existat acțiuni de spionaj îndreptate împotriva Uh, statelor uh, europene din partea partenerilor americani și s-a exercitat o presiune în Statele Unite pentru ca ei să țină seama de poziția noastră. Această presiune a fost una puternică. Doamna Reding, uh, împreună cu reprezentanții președinției, au mers în Statele Unite, la Washington, unde au discutat toate aceste teme. Am spus că dorim să încheiem un acord specific uh, legat de protecția datelor caracter personal cu partenerii noștri americani și cred că aveam o fereastră de oportunitate prin care putem să profităm, să impunem anumite lucruri partenerilor americani. Și am primit informația că doamna Reding s-a descurcat foarte bine, dar reprezentanții președinției ar fi transmis partenerilor americani că această temă nu este una foarte interesantă pentru Europa. Și trebuie să vă spun acest lucru. Sunt de acord și vă mulțumesc pentru foarte multe lucruri făcute de președinția dumneavoastră, însă pe mine, în calitate de uh, parlamentar, mă deranjează faptul că în exterior Europa nu reușește să transmită o poziție uh, unitară, să vorbească cu o, cu o singură voce. Cred că trebuie să apărăm puternic o poziție comună europeană și sper că, și, că pe viitor Consiliul va ține seama de acest uh, lucru. Vă mulțumesc, domnul Brons. Thank you. Um... Mulțumesc. Domnul Bernatoni s-a menționat câteva propuneri specifice în ceea ce privește delictele din ură. Uh, Până acum, abordarea a fost uh, bazată pe crearea unei liste de categorii recunoscute de grupuri care sunt victime ale acestor uh, uh, crime um, persoane cu dizabilități, de anumite etnii. Aș vrea să știu dacă s-a gândit cineva la crearea unui concept unic care să definească crimele din ură, infracțiunile din ură, Um, care să includă, de exemplu, și uh, persoanele care au o anumită opinie politică, afiliere sau ideologie. Dacă um, cumva, printr-un astfel de, printr-un astfel de concept, persoanele greșite ar uh, sfârși prin a fi uh, condamnate sau anchetate. Voi profita de poziția mea de președinte și voi adresa și eu o întrebare. Aș vrea să vorbesc despre registrul cu numerele pasagerilor. Dar având în vedere poziția actuală și progresele făcute de Franța cu sistemul uh, propriu și uh, acordarea de finanțare pentru încă 12 state membre, um, și având în vedere că există tot mai multe îngrijorări în ceea ce privește luptătorii străini și faptul că um, liniile aeriene europene nu au la dispoziție un cadru juridic uh, clar. Aș vrea să știu dacă până la sfârșitul mandatului acestei președinții uh, registrul numele pasagerilor reprezintă o prioritate pentru viitor? Aceasta este întrebarea mea. Ați primit toate întrebările, uh, domnilor. Nu știu cine dorește să înceapă să răspundă. Domnul Bernatonis, poate? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru uh, întrebări. Am primit destul de multe și toate sunt relevante. Aș vrea să încerc să răspund la toate. În primul rând, întrebarea doamnei Flotru. În legătură cu uh, centrele secrete de detenție. Considerăm că fiecare stat trebuie să fie responsabil pentru orice încălcare a drepturilor omului. Prin urmare, um, aceste um, acuzații trebuie să fie um, acceptate sau refuzate pe baza documentelor. Credem că ar trebui să ne bazăm pe actele juridice existente. Pe, pe durata uh, președinției lituaniene, poziția noastră a fost prezentată de uh, viceministrul uh, de afaceri interne și Mm, s-au încurajat statele membre să urmeze, să respecte prevederile tratatelor internaționale și să protejeze drepturile refugiaților. Lituania este singurul stat care a realizat uh, anchete extinse în legătură cu posibilele centre de detenție și cu transferul de persoane. S-a stabilit că niciodată pe teritoriul lituanian nu au existat centre secrete de detenție. Nu putem accepta uh, că au existat astfel de centre. Așadar, în ceea ce privește sancțiunile administrative, cred că această întrebare are de-a face atât cu președinția, cât și cu situația țării noastre. În ceea ce privește sancțiunile administrative, În privința întrebării referitoare la LGBT, eu am prezentat programul președinției noastre și am spus că evenimentul LGBT nu avea să fie organizat. Însă, cei care au luat parte la el știu că, de fapt, evenimentul a avut loc și când vorbim despre sancțiuni administrative, se uh, spun foarte multe neadevăruri. Vă rog să veniți, la, în, să veniți în Lituania și să vă asigurați că așa este. Eu personal, ca ministru de justiție, al justiției, vă voi arăta care sunt răspunderile noastre Am petrecut în grupul de lucru 20 de zile ocupându-ne de acest subiect. În decembrie și octombrie s-a discutat acest lucru la reuniunile Consiliului și de asemenea la reuniunea din Vilnius. Însă la Consiliul din luna decembrie au apărut noi aspecte juridice. serviciul juridic a adus în discuție aceste subiecte. Cred că deja sunteți la curent cu acestea și cred că puteți înțelege de ce statele membre nu au putut să ia o decizie de a aproba, de aprobare. Pentru că mulți au observat că nu există un echilibru între interesele mediului de afaceri și drepturile omului. Nu pot fi așadar de acord cu deputații europeni care au vorbit despre protecția datelor personale și drepturile omului. De aceea nu s-a luat o decizie în decembrie, pentru că anumiți miniștri nu au fost, nu erau convinși dacă prin această decizie am protejat drepturile omului. discuțiile pe tema protecției datelor uh, au oferit multe ocazii pentru ca toată lumea să-și expună argumentele. Ministrul uh, grec este de aceeași părere. Poate că ar trebui să modificăm puțin propunerea. Cred că Cred că așa consideră Comisia Libe. În ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, Consiliul a acordat o atenție deosebită acestui subiect. Dacă ați participat la conferința din Vilnius, conferința organizată de președinția lituaniană împreună cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale Știți că evenimentul a fost uh, foarte fructuos și că s-au discutat acolo multe aspecte ale delictelor din ură împotriva populației rome, împotriva minorităților sexuale și altor grupuri. Conferința a fost considerată un eveniment foarte pozitiv. În decembrie, Consiliul a aprobat raportul uh, privind delictele din ură pe teritoriul european. S-au uh, adoptat concluzii privind uh, combaterea directorul din Ureș s-a exprimat o poziție comună. Deci nu, vreau, nu pot fi de acord că nu s-a făcut nimic în această privință. Poate că nu ați primit suficiente informații, dar, după cum am spus, suntem întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru a vă furniza informații. Domnul Baracascu, a cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Romero pentru întrebarea foarte importantă pe care mi-ați adresat-o. În ceea ce privește acțiunile Uniunii Europene în zona Mediteranei, am uh, fost martorii unei tragedii de mari dimensiuni. Mă întrebați uh, care sunt uh, rezultatele grupului de intervenție pentru Mediterană. Și, de asemenea, ați dorit să vă spun părerea mea în legătură cu măsurile propuse de Uniunea Europeană, să vă spun dacă consider că acestea vor fi suficiente pentru a preveni o nouă tragedie. După cum știți, grupul de intervenție pentru Mediterană înființat ca urmare a invitației, a inițiativei Consiliului European, a analizat uh, situația și a hotărât că erau necesare măsuri imediate pentru a controla și îmbunătăți situația. Grupul de intervenție a avut deja două reuniuni. și uh, rezultatele acestor discuții au fost publicate în comunicatul Comisiei. Această comunicare a fost uh, apoi prezentată Consiliului, și Consiliul a considerat că este foarte de actualitate și eficientă. În primul rând, Consiliul este de părere că mecanismele de salvare pe mare trebuie să fie consolidate și eficientizate. Consiliul subliniază, a subliniat de asemenea faptul că la nivel european acțiunile trebuie să fie coordonate și nu să fie întreprinse de state membre individuale, în special atunci când uh, avem de-a face cu state terțe în regiunea Mediteranei. S-a stabilit că posibilitățile oferite de Frontex și de Agenția Europeană pentru Refugiați trebuie să fie folosite în mod mai eficient. Am menționat deja necesitatea consolidării cooperării cu statele terțe, în special um, cu statele de origine și de tranzit. Solidaritatea cu uh, statele care sunt agresate și sunt supuse presiunilor, presiunilor trebuie să fie de asemenea consolidată. De asemenea, trebuie să sporim rolul Europol, în special în ceea ce privește comerțul ilegal și criminalitatea organizată. Am încercat să enumăr rapid uh, rezultatele uh, organizațiilor Consiliului în uh, acest domeniu? Mulțumesc pentru întrebare. Am uh, primit o întrebare și din partea distinsului nostru președinte. Se înțelege de la sine, domnule președinte, că acest instrument este absolut necesar pentru noi. De aceea, președinția lituaniană care, trebuie să subliniez, a fost uh, extrem de încântată să audă că Parlamentul European a decis să continue lucrul la directiva care reglementează datele din registrul uh, cu numele pasagerilor. Consiliul a, a colectat toate informațiile din uh, statele în care acest registru este activ. Informații s-au transmis Consiliului și sper că Consiliul a reușit să toate măsurile și deciziile necesare în legătură cu acest aspect. Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru uh, prezentările făcute, foarte complete, și pentru răspunsurile la întrebări Vreau să vă mulțumesc uh, foarte mult pentru eforturile depuse în domeniul JAI pe durata președinției lituaniene și în același timp profit de această ocazie pentru a vă ura un Crăciun fericit și un an nou plin de sănătate și foarte prosper, atât pentru noastră cât și pentru um, restul președinției lituaniene. Vreau să precizez că următoarea reuniune a noastră va avea loc Mă pregăteam să închid, dar uh, vom relua lucrările la ora 5, la orele 17, în această seară, în aceeași sală, după care comisia noastră se va mai reuni și pe 18 în Ian 2Q2 la orele 9 dimineața. Deocamdată uh, ședința se suspendă până la ora 5. Have Christmas for you. check and <laughs> Colleagues, uh, we'll make a start, please. Dragi colegi, vom începe imediat. Vă rog să acceptați scuzele mele pentru uh, întârziere. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Ne vor, uh, ni se vor alătura imediat și alți deputați. Încă o dată, scuzele mele pentru uh, întârziere prezentarea documentului uh, de lucru, domeniul um, securității europene și internaționale în perspectiva europeană, care, uh, seminar care va fi uh, prezidat de mine și domnul Cărcop va fi amânat pentru mâine dimineață la ora 11. Dacă nu sunt obiecții, restul ordinei de zi, ordinei de zi pentru astăzi și mâine sunt adoptate. Este adoptat. Nu sunt obiecții. Uh, profilul lingvistic. Nu vom avea uh, finlandeză, estonă, malteză și croată. Și ne cerem uh, scuze și legat de acest lucru. Putem începe așadar videoconferința. Știu că colegii noștri din Brazilia ne-au așteptat. Vom avea um, intervenții din partea, din partea Vanessa Grațiotan, președinta Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru Espionaj și domnul Rezende Ferasau, raportor pentru, uh, al Comisiei Parlamentare de Anchetă pe tema spionajului din Brazilia. Vom trece imediat la subiect. Înainte de a vă asculta pe dumneavoastră, dragi colegi, voi face o scurtă introducere. În această sesiune vom asculta atât reprezentanți ai Senatului Federal al Braziliei. Uh, știți că um, s-a constatat că um, um, președinta Braziliei a fost spionată, e mail și uh, alte acțiunile dânse au fost uh, spionate și de aceea Parlamentul a decis să înființeze o comisie parlamentară pe tema spionajului. Pe 25 septembrie 2013, Senatul brazilian a decis să abordez de Parlamentul um, European pentru a afla mai multe despre anchetele derulate de uh, LIBE. Președintele Schulz și cu mine am răspuns acestui um, apel și astăzi vom uh, asculta uh, prin această conferință intervenția domnului Grațiota și domnului raportor, raportor de Rezenti, de Rezende, Ne face o mare plăcere să facem acest schimb de opinii cu dumneavoastră. Domnul Grațiotin și domnul Derezen de Ferasau vor lua cuvântul. Începem cu domnul Derezen de Ferasau. Aveți cuvântul. De relator da Comissão de Investigação no Senado Brasileiro, nós vamos dar início a essa Comisia Parlamentară de Anchetă a Senatului uh, Braziliei va participa la această conferință video. Doamna Grațiotini, care este președin, președinta acestei comisii, va lua cuvântul. Mai întâi uh, vreau să vă mulțumesc pentru că ne oferiți ocazia, domnule Claude Moraes, de a participa la această conferință și de a ne adresa Comisiei Parlamentului European. Credem că este foarte important să avem acest schimb de opinii și impresii și să participăm și noi la efortul comun pe care îl face țara mea, Parlamentul nostru și Parlamentul European în uh, anchetarea acestei situații. Încercăm să identificăm cum putem găsi modalități de a ne informa statele naționale și publicului. Cum le putem garanta că comunicările sunt sigure și că ei beneficiază de dreptul la viață privată, nu atât pentru uh, persoane fizice, cât și, dar și pentru uh, mediul de afaceri. Cum putem să garantăm că informațiile strategice sunt protejate? Strategiile derulate de uh, statele Braziliei trebuie să fie trebuie să fie eficiente. Cu toții am fost șocați și am, uh, am rămas perplex și în fața revelațiilor, uh, dezvăluirilor domnului Snowden. În septembrie, Comisia de anchetă parlamentară și-a început activitatea și a început să ancheteze faptele care au fost raportate. În aceste luni am organizat mai multe audieri organul executiv are prerogativul de a ancheta aceste chestiuni. astfel încât uh, avem posibilitatea de a lua inițiativa și a ne asigura că avem o abordare națională a acestui fenomen, care este unul foarte îngrijorător în ziua de azi infracționalitatea cibernetică și orice um, alt aspect care aduce prejudiciu um, intimității, vieții intime a persoanelor și a comunicărilor acestora. Acest Parlament se apropie de sfârșitul mandatului său. Um, am și am decis să prelungim mandatul comisiei uh, noastre de anchetă pentru a putea să ne continuăm anchetele și am decis să extindem uh, dialogul cu Parlamentul European. Derulăm și dorim să derulăm activități simetrice cu dumneavoastră. Analizăm uh, țintele investigațiilor derulate de Parlamentul European și constatăm că NSA, um, Agenția Statelor Unite, a um, interferat, a spionat comunicările în Uniunea Europeană ca și în Brazilia. Noi dorim să lucrăm uh, alături de Parlamentul European pentru combaterea acestui fenomen, pentru ca reacțiile noastre să fie similare și convergente. Trebuie să stabilim uh, limite clare în care acestui uh, tip de acces la informațiile noastre. Toată lumea a fost șocată de dezvăluirile domnului Snowden. Doamna Rusev, președinta noastră, a luat deja cuvântul în numele poporului brazilian în legătură cu această problemă în fața adunării generale a Națiunilor Unite. Doamna Rusev a protestat în numele poporului brazilian um, pentru um, împotriva acestei um, invazii a intimității. Trebuie să ne îmbunătățim cadrul legislativ pentru a putea face față acestei probleme și trebuie să ne asigurăm că guvernul brazilian are atribuții suficiente care să ne permită să creștem nivelul de protecție, nu numai în ceea ce privește invazia, um, încălcarea uh, dreptului la viață privată a persoanelor fizice, dar și pentru a proteja informațiile strategice care pot fi vitale pentru statul brazilian. Scopul acestei uh, conversații prin videoconferință este să ne exprimăm dorința noastră de a lucra alături de dumneavoastră. Știm că dumneavoastră cunoașteți aceste probleme în uh, Parlamentul European și um, rapoartele noastre ca urmare a investigațiilor derulate pot merge în același sens. La începutul lunii februarie ne-am putea întâlni personal președinta noastră, doamna Vanessa Grațiotini, și uh, eu însumi am dorit să avem o sesiune comună cu dumneavoastră Parlamentul European, la Parlamentul European, pentru a vă putea vorbi despre raportul nostru, pentru a vi-l prezenta și pentru a vă spune ce constatări am făcut și ce decizii am luat. Astfel am avea ocazia să avem acces și la activitatea dumneavoastră. Am dorit ca reacțiile noastră să fie comună. și propunerea noastră este să extindem această activitate și către alte state, pentru a include și alte state care um, au aceeași poziție ca și Brazilia. În Mercosur, de exemplu, în decembrie și ianuarie, Mercosur și Uniunea Europeană vor finaliza lucrările la acordul pe care îl uh, vor negocia cu Uniunea Europeană. Ar fi foarte bine dacă am putea sincroniza calendarele reuniunilor cu Mercosur, am putea avea o reuniune în Brazilia și am putea avea o reuniune cu dumneavoastră undeva în Europa. Astfel putem lucra intens și concluziile noastre ar putea fi sincronizate și ar rezona cu activitățile dumneavoastră. Aceasta este declarația pe care am dorit să o fac la începutul acestei videoconferințe. Dorim să fim și noi în același sens um, cu lucrările dumneavoastră la Parlamentul European. Și aș dori să vă mai spun un lucru. Edward Snowden a făcut publică o adresă în uh, toate ziarele importante. A trimis o scrisoare deschisă către poporul uh, brazilian, în special într-un, uh, într-o publicație importantă din Sao Paulo. Și a exprimat mulțumirea vis-a-vis -vis de măsurile luate de Brazilia. Implicit, a spus că ar dori foarte mult să coopereze cu senatorii din Parlamentul brazilian care se ocupă, care drulează această anchetă. Însă și-a exprimat uh, îngrijorări legate de um, azilul politic. Rusia i-a acordat deocamdată azil temporar. a sugerat um, oarecum că ar dori să solicite azil politic în Brazilia și că ar contribui, furnizând uh, informații detaliate, de tipul celor pe care le-a dezvăluit lumii până acum. Dezvăluirile domnului Snowden au fost foarte importante. Ele sunt de o importanță deosebit de mare pentru multe domenii. A vorbit despre faptul că ar trebui să ținem foarte mult la valorile și principiile care ar trebui să ne ghideze societatea. Ar trebui să apărăm aceste principii. Um, pentru că ele sunt atacate de țări care ar trebui să fie aliații noștri. Președintele Republicii are prerogativul de a acorda azilul. Nu stă în puterile noastre. Însă Comisia pentru Afaceri Externe sprijină ideea acordării de azil lui Edward Snowden. Astfel, ne aflăm în fața unei ocazii de a încerca să obținem mai multe informații aprofundate în legătură cu situația. Îi voi da acum uh, cuvântul uh, președintei Comisiei Parlamentare de Anchetă, doamna Vanessa Grațiotin, care uh, ne-a îndrumat până acum lucrările și activitatea. Și vă salut pe dumneavoastră, domnule Claude Moraes, și pe toți colegii noștri. Vă transmitem salutările senatorilor noștri. Așteptăm cu mult, cu mult interes uh, să lucrăm alături de dumneavoastră. Suntem foarte hotărâți să o facem și vom încerca să ajungem la concluzii similare în rapoartele noastre. Astfel încât uh, să existe o reacție din partea Parlamentului European și din partea Parlamentului Brazilian și să îmbunătățim uh, cadrul legal uh, încercând să ne asigurăm că țările și societățile noastre pot învăța să facă față acestui tip de um, încălcare a dreptului la vieții private. Îi voi da acum cuvântul um, doamnei Vanessa Grațiotin, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă. Activitatea noastră se va derula până în luna februarie, până la sfârșitul lunii februarie, ne vom, uh, vom face tot posibilul pentru a vă furniza informații cât mai detaliate în legătură cu activitatea noastră și așteptăm cu uh, mult interes să aflăm uh, ce măsuri luați dumneavoastră pentru a îmbunătăți cadrul legal. Lucrăm alături de țările din Mercosur și de Parlamentul European la acest subiect. Una Vanessa Grațiotin. Europa, Bună ziua! Vreau să vă salut pe toți cei care participă la această videoconferință de la Bruxelles. Îi salut pe colegii mei deputați care ne însoțesc și, bineînțeles, îl salut pe dragul meu prieten și raportor în acest domeniu, care s-a dedicat um, acestei munci și uh, el este și președintele Comisiei de Afaceri Externe, poate a spus deja acest lucru. El s-a exprimat deja la deschiderea acestei videoconferințe și pot să vă spun că mi se pare o adevărată onoare să ne putem exprima aici numele Senatului brazilian. Vreau să vă mulțumesc și pentru documentele pe care ni le-ați trimis, documente pe care le cerusem, cerusem Uh, o prezentare succintă a lucrărilor dumneavoastră și cu ocazia aceasta am înțeles că obiectivele noastre din Brazilia sunt foarte asemănătoare cu obiectivele pe care le aveți dumneavoastră în cadrul Uniunii Europene. Am uh, citit cu atenție ceea ce doreați să faceți, uh, care sunt obiectivele dumneavoastră și mi se pare că obiectivele dumneavoastră seamănă foarte mult cu cele ale noastre din Brazilia. Iar în ceea ce privește securitatea, sunteți uh, mult mai avansați față de noi în ceea ce privește protecția companiilor care au operațiuni pe internet de aceea este foarte bine pentru noi să avem acces direct la documentele dumneavoastră pentru a putea atinge principalul nostru obiectiv. După ce am avut acces la aceste dezvăluiri, după ce am văzut felul în care cu toții suntem spionați, indiferent că e vorba de cetățeni, de companii, de mari companii sau chiar la nivel statal, uh, chiar și președinta noastră, Dilma, a fost uh, ascultată, a fost interceptată, convorbirile sale telefonice au fost ascultate. Deci, iată care este situația. Cu toții avem nevoie de un teritoriu național pe care să-l apărăm. Și iată, există aceste drepturi constituționale, dreptul la viață privată și plecând de aici ar trebui să facem câteva propuneri în acest sens. Colegul meu a spus deja acest lucru. Este o întâlnire foarte importantă pentru noi, la un moment foarte potrivit pentru că Edward Snowden tocmai a publicat o serie de informații, a publicat acea scrisoare deschisă. Nu știu dacă colegul meu Feraso a prezentat această chestiune, dar și noi la Comisia de Afaceri Externe, la Senat, am analizat această problemă, să vedem ce putem face pentru a da curs acestei cereri de azil care a fost exprimată de domnul Snowden. Este vorba de o cerere de azil care are legătură directă cu ancheta noastră. Pentru că această cerere de azil trebuie analizată indiferent de ce se întâmplă Um, cu informațiile pe care le dezvăluie sau nu domnul Snowden. Deci noi vom acorda sau nu această cerere de azil doar pentru faptul că, în schimb, ne va da anumite informații. pentru că aceasta nu ar fi în, interios, în interesul păcii la nivel internațional. Deci, iată, este momentul potrivit pentru a avea o astfel de ședință și vom continua dezbaterile noastre în luna februarie și de altfel, în Brazilia se organizează o conferință în 2014, o conferință la nivel mondial pe tema internetului. Iar președintele francez, François Hollande, a fost invitat să participe la această conferință tocmai pentru a o prezida. E vorba de o conferință internațională pentru un nou model de guvernanță, un model nou, democratic, dar în același timp un model care să țină cont de drepturile fundamentale ale persoanelor și în special de dreptul la viață privată. Iată, încă o dată vă mulțumesc din nou pentru această întâlnire care, iată, s-a făcut realitate. Vă mulțumesc pentru documentele pe care ni le-ați trimis. Am lansat și invitațiile pe care doream să le lansez. Nu puteam să ne deplasăm acolo în persoană. Ne aflăm spre sfârșitul lunii decembrie și avem încă multe de făcut. Trebuie votat și bugetul și multe altele, dar oricum a fost bine să ne întâlnim și ne putem întâlni în persoană în luna februarie. Și acum, domnul deputat Feraso. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a face o cerere. În anul 2001, Parlamentul European a făcut o anchetă în legătură cu sistemul de interceptare a convorbirilor telefonice. Plecând de la această anchetă care a fost făcută în 2001 și ținând cont și de această nouă anchetă pe care o faceți acum, vreau să vă întreb care este evaluarea dumneavoastră generală, ținând cont de cele două anchete. Care este diferența esențială între cea din 2001 și cea de acum, ținând cont de contextul care s-a schimbat și faptul că situația de astăzi nu este aceeași. Mulțumesc foarte mult celor doi invitați doamnei uh, Grasioti și domnului um, Feraso. Nu știu dacă mă auziți, pentru că semnalul nu era chiar atât de bun. Puteți să mă auziți bine? Da, vă auzim foarte bine. Da, să nu vă lăsați înșelat de numele meu portughez, cu rezonanțe portugheze, pentru că nu înțeleg nimic în portugheză, poate doar foarte, foarte puțin. Dumneavoastră ați, uh, v-ați purtat ca un adevărat ca un raportor și mi-ați spus, uh, m-ați considerat un raportor și mi-ați pus o întrebare, dar de fapt nu este cazul. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție detaliată pe care ați adus-o. E clar că există un adevărat uh, paralelism între ce se întâmplă la comisia noastră de anchetă și la dumneavoastră. Avem multe puncte în comun și, în primul rând, semnalul pozitiv pe care ni l-ați dat, că ne vom întâlni în februarie și cu siguranță o vom face, pentru că deși există câteva diferențe între comisiile noastre de anchetă, cred că avem foarte multe în comun și probabil că putem aranja o întâlnire în luna februarie pentru a compara ceea ce facem. Eu prezidez această ședință, însă sunt și raportor, așa că aș vrea să spun câteva lucruri și după aceea să răspund și la întrebarea dumneavoastră în legătură cu ce s-a întâmplat în 2001. Pentru că din principalele recomandări care n-au fost implementate după ancheta din 2001 și de altfel a fost un raport excelent și sper ca și în februarie să ajungem la un raport cu recomandări la fel de concrete ca atunci, Aș vrea să vă pun totuși și câteva întrebări, pentru că cred că avem timp la dispoziție pentru a avea trei întrebări pentru ambii invitați și dumneavoastră după aceea să răspundeți la grupul de trei întrebări. Oricum, încep cu întrebarea mea. Ținând cont de asemănările între comisiile noastre de anchetă, Aș vrea uh, să vă întreb în legătură cu un lucru pe care l-ați spus și care m-a interesat. Avem foarte multe ședințe de anchetă și cred că ne apropiem de concluzia că nu vom avea o remediere, o soluție oferită din partea Statelor Unite. Am fost deja avertizat că dumneavoastră ați cerut de asemenea uh, o astfel de soluție. Și vreau să vă întreb cum evaluați dumneavoastră ancheta pe care o aveți acolo. Cetățenii brazilieni credeți că um, consideră că există o cale de atac față de ce s-a întâmplat în Statele Unite? Deci pot cetățenii um, care nu sunt americani să aibă acces la justiție cu adevărat? În al doilea rând, în legătură cu uh, rezoluția de la ONU asupra dreptului la viață privată, dumneavoastră ați citat Germania și Națiunile Unite, este un lucru care ne-a interesat foarte mult și pe noi. Este interesant din punct de vedere politic și vreau să știu încotro ne îndreptăm, ce fel de efect politic ar putea avea pentru dumneavoastră, pentru Brazilia și cum uh, uh Țineți cont de acest lucru în ancheta pe care o faceți. Și acum o să dau cuvântul doamnei Gomes și uh, nu vă speriați, uh, această anchetă nu este dominată de portughez și uh, următorul vorbitor este tot cu nume cu rezonanțe portugheze și acum dau cuvântul doamnei Gomes, care face parte din comisia noastră. Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! Aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă pune următoarea întrebare. În ancheta pe care o faceți, cum credeți că s-ar putea ajunge la o soluție pentru cetățeni din punct de vedere administrativ și legal? Noi am ajuns la concluzia că legislația americană nu prevede posibilitatea ca cetățenii străini să aibă o cale de atac pentru a obține vreo compensație, indiferent că e vorba pe calea de o compensație oferită pe calea justiției sau pe calea administrativă, atunci când se întâmplă astfel de abuzuri, abuzuri deci în cadrul unor astfel de spionaje realizate în lupta împotriva terorismului. Noi am încercat să răspundem colegilor noștri americani, în special la Congresul american, că această cale de atac ar fi o chestiune esențială pentru noi dacă dorim să revenim la nivelul de încredere pe care îl aveam. Și mai mult decât atât, dacă dorim să avem un sistem de protecție a datelor care să corespundă modelului european în ceea ce privește protecția dreptului la viață privată și drepturile de bază ale cetățenilor europeni. Și ne-a fost greu să le facem înțeleși de colegii americani, pentru că chiar și astăzi uh, am luat legătura cu o delegație a Congresului American, care, uh, o delegație care era prezidată de Mike Rogers și care s-a aflat astăzi aici, și ne-am dat seama că pe această temă nu prea ne înțelegeam. Așa că vreau să știu ce faceți dumneavoastră în acest sens și dacă aveți astfel de cerințe față de americani sau nu. De exemplu, în cadrul acordurilor pe care le aveți cu Statele Unite în domeniul de cooperare în vederea luptei împotriva terorismului sau în ceea ce privește transferul de date cu caracter personal, tot în cadrul luptei împotriva terorismului, programele PNR, lista numelui pasagerilor, Bănuiesc că aveți aceleași cerințe care se aplică și la noi din partea companiilor aeriene. Care este abordarea pe care o aveți dumneavoastră? Pentru că eu cred că aici am putea face eforturi comune, așa cum doriți dumneavoastră și cum dorim și noi de altfel, pentru că asta ar fi în interesul nostru al ambelor părți. Mulțumesc și acum doamna Sipel, care este membru al Comisiei Libe și al Comisiei AFED de asemenea. Da, sper să fie o întrebare bună. Mulțumesc. În primul rând pot să vă spun că mă bucur să avem o astfel de videoconferință, pentru că asta ne ajută aici la Parlamentul European să vedem ce dezbatere au loc pe această temă, nu doar în Europa sau în Statele Unite, ci și în alte regiuni ale lumii așa că această cooperare este binevenită. Din câte am înțeles eu, situația este foarte asemănătoare și în Brazilia. Noi n-am încheiat încă lucrările la comisia de anchetă pe care o avem aici la Parlamentul European, dar aș vrea să știu în ce domenii aveți de gând să lucrați atunci când veți ajunge la concluzii. Aveți de gând să prezentați noi reguli sau chiar o legislație nouă în ceea ce privește protecția datelor? Vă gândiți la soluții de natură tehnice, poate, pentru ca internetul să fie mai sigur din punct de vedere al vieții private și al protecției datelor? Și un ultim punct, v-ați gândit la posibilitatea de a avea noi reguli în ceea ce privește serviciile uh, secrete sau competențele și puterile pe care și le asumă um, organele guvernamentale. Bineînțeles că există situații diferite în statele membre, dar trebuie să ajungem la niște soluții comune, la măsuri comune pe care să le propunem și e bine să ne gândim la astfel de măsuri din zone diferite ale globului, să avem astfel de cerințe pentru a transmite un mesaj foarte clar în același timp. Cred că asta ne-ar fi foarte util. Și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre scrisoarea deschisă a domnului Snowden. Vreau să vă întreb dacă au existat deja reacții publice Poate este prea devreme pentru asta, dar aș vrea să știu dacă a existat așa ceva și dumneavoastră ați spus foarte clar că nu există o legătură directă între Comisia de Anchetă și problema cererii de azil a domnului Snowden. Însă e clar că această problemă este dezbătută chiar și aici, în Europa. Așa că n-am să vă întreb dacă îi veți acorda azil domnului Snowden, pentru că e prea devreme pentru a avea un răspuns la această întrebare, dar aș vrea să vă întreb, ținând cont de faptul că în urma dezvăluirilor făcute de domnul Snowden și doar în urma lor au loc astfel de dezbateri, cred că atât noi cât și dumneavoastră și poate alte părți ale lumii ar trebui să ne gândim la posibilitatea de a-i oferi un loc sigur undeva mm, domnului Snowden. Mulțumesc. Acum uh, îndrept din nou către colegii noștri brazilieni pentru a răspunde la aceste trei întrebări și poate puteți să ne spuneți ceva și în legătură cu conținutul raportului dumneavoastră. Ar fi interesant pentru noi, pentru finalizarea propriului nostru raport, să vedem ce ați spus în raportul dumneavoastră dacă ne puteți da această informație răspunzând la întrebările noastre. Mulțumesc! Domnul Feraso, cred că ar fi mai potrivit să răspundă, pentru că cunoaște foarte bine această problemă. Aș vrea însă să încep cu ultima întrebare. În primul rând, vreau să vă salut încă o dată și să vă mulțumesc pentru această întâlnire. Acum, revenind la cazul domnului Snowden. Domnul Snowden a publicat această scrisoare ieri și încă de ieri am primit primele vești. Această veste a fost publicată în presa, scri, în presa scrisă astăzi și pe internet a apărut încă de ieri. Nu știm foarte multe în legătură cu reacțiile care au apărut la nivel public în Brazilia sau la nivel politic. E clar că unii deputați s-au manifestat deja, unii chiar împotriva cererii de azil a domnului Snowden, pentru că aceștia consideră că dacă i-am acorda azilul, aceasta ar putea duce la o creștere a uh, instabilității într-o situație destul de dificilă. Alții însă s-au uh, pronunțat pentru, pentru că consideră că domnul Snowden este un cetățean care nu a comis nicio infracțiune, cel puțin din punctul nostru de vedere, și tocmai de aceea ar trebui să-i se acorde azilul, pentru că Brazilia are o astfel de tradiție care s-a uh, demonstrat și în trecut. Brazilia a acordat azilul multor persoane și de multe ori asta în detrimentul relațiilor noastre cu alte țări. Iată de ce reacțiile sunt în ambele sensuri, dar bineînțeles e prea devreme pentru a, putea, pentru a ne putea pronunța asupra unei tendințe marcante. Bineînțeles că decizia o va lua guvernul. Noi, la nivelul Parlamentului, putem da doar un aviz, așa cum am făcut-o și în trecut cu un aviz favorabil, dar până la urmă guvernul este cel care trebuie să se pronunțe. Din punctul nostru de vedere, puteți fi siguri că vom face tot ce vom putea pentru ca guvernul să acorde azilul. Pentru că din punctul nostru de vedere, ceea ce a făcut domnul Snowden a fost esențial. Știam cu toții că exista tehnologia necesară pentru a avea un astfel de spionaj, o astfel de supraveghere, dar nimeni nu știa la ce dusese asta și în special nu știam faptul că se aplica o astfel de tehnologie și pentru țările prietene, un lucru care bineînțeles că ne-a nemulțumit pe noi toți. Referitor la domeniile în care am dorit să lucrăm, Există mai multe domenii, însă m-aș referi la trei chestiuni importante. În primul rând, chestiunile internaționale și, în al doilea rând, cele la nivel local și național. Din punct de vedere internațional, Chiar înaintea dezvăluirilor domnului Snowden, Brazilia se pronunțase în legătură cu nevoia de modificare a guvernanței internetului în lumea întreagă. E clar că nord-americanii au o putere exagerată prin intermediul internetului și acest lucru trebuie să se schimbe. E nevoie de o guvernanță la nivel multilateral și tocmai de aceea brazilienii, alături de guvernul german, au prezentat o propunere care a fost um, adoptată de Comisia pentru Drepturile Omului de la ONU și există și o altă măsură la nivel internațional și anume că președinta noastră a cerut ca această întâlnire internațională să aibă loc în aprilie. Nu este vorba de o întâlnire oficială, ci mai degrabă una cu caracter politic. E clar că această natură politică va fi determinantă. Iar noi, în calitate de parlamentari, trebuie să ne pronunțăm cu tărie și consider că și Parlamentul European ar trebui să participe la această conferință atât de importantă în legătură cu guvernanța globală la nivelul internetului. Reverim acum la cea de-a doua dimensiune, la nivel național. Există deja mai multe măsuri care au fost adoptate. Senatul și Camera Deputaților au adoptat un proiect de regulament pentru anumite măsuri uh, în domeniul serviciilor de inteligență. E vorba de un proiect care de mult timp se afla pe masa negocierilor și care fusese blocat la un moment dat. Și am prezentat mai multe proiecte legislative care includ în special problema protecției drepturilor cetățenilor brazilieni. În general, uh, marile companii care lucrează pe internet sunt americane și uh, aceste companii sunt responsabile doar în fața justiției din Statele Unite. Așa că de câte ori apare o problemă, pe ei pur și simplu nu îi interesează pentru că consideră că singura responsabilitate pe care o au este în fața instanțelor din Statele Unite, pentru că au contracte de așa natură încât numai acolo sunt responsabili. Însă noi nu suntem de acord cu așa ceva și de aceea am stabilit niște obiective cu guvernul nostru și am început să analizăm această problemă a protecției datelor. Deci nu e vorba doar de faptul că aceste companii trebuie să fie responsabile și la nivel național, dar în plus avem un proiect legislativ care este negociat acum și care după Congresul Deputaților va trece la Senat mai departe, un proiect legislativ care stabilește un nou cadru civil pentru activitățile pe internet. Deci, iată, câteva dintre temele despre care vorbeam astăzi se află în acest proiect legislativ. Și există o adevărată dezbatere, pentru că Guvernul Federal a hotărât ca toate companiile care acționează pe internet să-și mențină un sediu pe teritoriul național. Aceasta este uh, o obligație stabilită prin lege. Și asta tocmai pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a asigura dreptul la viață privată. Acum, reguli pentru serviciile secrete. Avem deja măsuri și propuneri de modificări legislative. Se vorbește și despre investiții crescute în acest domeniu și am cerut guvernului brazilian să se facă mai multe investiții în serviciile de uh, contrainteligență. Vom discuta și cu marile companii naționale care lucrează în acest domeniu și avem nevoie de investiții mult mai puternice în domeniul inovării, al dezvoltării tehnologice și așa, așa mai departe. Ministerul Tehnologiei lucrează pe această temă în Brazilia și am constatat cu toții și știm foarte bine că tehnologia face progrese foarte rapide și tocmai de aceea considerăm că investițiile sunt absolut necesare este una din temele care a fost discutate de președinta noastră cu președintele Franței și s-a propus și un acord de asociere pentru a avea proiecte tehnologice în comun. Noi considerăm că, plecând de la propunerile braziliene în legislația națională, care dorește să ofere o mai mare siguranță statului și persoanelor, plecând de aici, trebuie să facem progrese și în celelalte blocuri regionale, de exemplu în cadrul Mercosur. Însă pentru a ajunge până la Mercosur ar trebui ca în Brazilia să se facă schimbări legislative la nivel intern. Cred că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate și uh, un alt lucru pe care aș dori să-l menționez, uh, propunem de asemenea înființarea unei agenții naționale pentru serviciile de inteligență, o agenție care să se ocupe mai degrabă de activitățile cibernetice și de protecția acestora. Cred că sistemul și cadrul actual este prea fragil față de importanța acestui sector și vom propune să se înființeze o comisie temporară la nivelul Senatului pentru a propune modificări legislative în acest domeniu și pentru a ne gândi și la mecanisme de control extern pentru activitățile de inteligență. E clar că această comisie parlamentară de anchetă poate propune legi am făcut deja propuneri în acest sens, uh, la altele ne gândim deocamdată și vom face sugestii pe care le vom trimite guvernului federal, tocmai pentru ca acest guvern să aibă mai mare putere și pentru ca aceste măsuri, care poate nu par prioritare față de nevoile noastre din uh, Brazilia, sunt uh, totuși esențiale, pentru că trecem acum printr-un moment în care e nevoie ca și Brazilia să-și întărească capacitatea de apărare. Și cu ajutorul altor țări avem nevoie de acorduri de cooperare, în special în ceea ce privește telegramele care sunt transmise cu ajutorul submarinelor. Multe dintre ele transmit informații care ajung direct la America. Nu știu dacă domnul Feraso dorește să intervină de asemenea, se pare că nu. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, în ceea ce privește ancheta Echelon, mi aduc aminte în anul 2001 că principalele similarități uh, de stabilit se referă la, la reticența autorităților americane când vine vorba de transmiterea de informații, dar diferența majoră este uh, Um, cât de extinsă este acum această uh, anchetă. Interesul opiniei publice fusese diferit în anul 2001. Uh, Pe atunci nu exista același internet, interes în internet, tehnologia nu era atât de prezentă în viața noastră cotidiană, dar oricum a fost o anchetă parlamentară excelentă și Carlos Coelho fusese raportor, din întâmplare un alt membru al comisiei noastre portughez. Și acum avem o nouă rundă de întrebări și voi începe cu Carmen Romero Lopez, urmată de domnul uh, Salafranca și apoi de domnul Brons. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, doamnei uh, senator și uh, domnului senator. Uh, eu sunt spaniolă și știu că s-a promovat la ONU o rezoluție cadru pe această temă pe care o discutăm astăzi. Ce sferă de aplicare are, această, aplicare are această rezoluție? Care este scopul ei? ce vor face Națiunile Unite ca urmare a acestei rezoluții în legătură cu spionajul. Aș vrea să vă fac următoarea o, o sugestie. Am putea să distrugem toate datele care au fost accesate ilegal? Se poate ajunge la distrugerea tuturor acestor informații? Uh, și dat fiind că acest lucru ar fi foarte dificil din punct de vedere tehnologic, ce alternativă am avea? Până unde ar merge cooperarea în domeniul polițienesc dacă nu există mandate uh, polițiale care să justifice aceste uh, date, informații? Următoarea întrebare va fi din partea domnului Sala Franca, membru al Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Salutări cordiale doamnei uh, senatoare Vanessa, o prietenă veche. Um, este uh, o bucurie pentru mine să pot avea, uh, să pot comunica cu dânsa în cadrul acesta. Îmi pare rău că am ajuns târziu uh, la această reuniune. Am uh, avut uh, o delegație din partea Camerei Reprezentanților a Statelor Unite. Parlamentul European are prerogativul de a ratifica acordurile internaționale pe care le negociază Uniunea Europeană. Climatul existent actual în Parlamentul European nu ar fi favorabil ratificării acestui acord de liber schimb și investiții pe care îl negociem la ora actuală. Acest acord este foarte important atât pentru interesele Uniunii Europene cât și pentru cele ale Statelor Unite. Doamna senator a vorbit despre importanța pe care o are pentru Brazilia semnarea acordurilor de liber schimb. Noi vrem să știm acum dacă partenerii de la Mercosur acceptă oferta uh, braziliană pentru uh, ceea ce privește negocierea acestui acord suspendat în 2004. Aș vrea să știu în ce măsură relațiile politice între Brazilia și Statele Unite au fost afectate de acest caz. Deja știm că s-a suspendat vizita oficială a domnei președinte, am văzut că s-a înființat această comisie de anchetă privind activitățile de spionaj în masă. În ce măsură a fost depășită această situație după ce Statele Unite v-au adresat scuzele? Și uh, aș vrea să știu dacă acest tip de dificultate politică care a oprit călătoria președintei uh, în Statele Unite uh, a avut consecințe pe șichierul economic. Aș vrea să știu dacă acest incident a avut vreo influență nu doar asupra relațiilor politice, dar și în uh, dezvolta în evoluția relațiilor comerciale între Statele Unite și Brazilia. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Salafranca, și ultimul din această rundă are cuvântul domnul Bruns, membru al Comisiei Libă. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Regatul Unit, șefii celor trei servicii de informații au încercat să sugereze că dezvăluirile lui Edward Snowden și altora îi ajută pe teroriști reprezintă un risc pentru siguranță. Desigur, dezvăluirile celor care au vizitat această comisie din partea serviciilor serviciului secret britanic intern ne-au uh, asigurat că aceste dezvăluiri nu sunt atât de riscante și nimic, niciuna din informațiile lor nu sunt atât de delicate. Și aș dori să vă întreb dacă uh, ați ajuns și dumneavoastră la aceleași concluzii în legătură cu dezvăluirile lui uh, Edward Snowden. Și sunteți uh, de acord că asemenea uh, sugestii de fapt sunt menite al demoniza pe Edward Snowden și pentru a-i împiedica pe alții să mai recurgă la asemenea dezvăluiri. Poate Parlamentul din Brazilia s-ar, ar putea ancheta și această pretenție și să ofere un uh, răspuns la această întrebare, un răspuns public. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru aceste întrebări și vă dau din nou cuvântul pentru a răspunde la aceste trei întrebări. Aș dori să vă spun care a fost abordarea noastră în uh, comisia de anchetă. Raportul nostru nu a fost încheiat, nu am tras uh, concluziile finale, însă, în mod sigur, putem afirma de pe acum că accesul la informații a fost uh, încălcat. Agenția americană NSA a încălcat, a violat uh, comunicațiile între uh, persoane, aceasta este o concluzie clară, și un uh, tribunal din Statele Unite ale Americii a emis deja o decizie, o sentință prin care se condamnă interceptarea acestor uh, comunicații de către NSA. Drept urmare, cetățenii americani și unele instituții din Statele Unite ale Americii încep să reacționeze mai puternic la cele întâmplate ținând cont de contribuția Statelor Unite ale Americii la dezvoltarea democrației, la respectarea drepturilor omului și așa mai departe, reacțiile sunt, uh, sunt uh, reduse doar la uh, Europa și la continentul latinoamerican. Dar acum vedem că reacțiile se produc și în Statele Unite ale Americii. Combaterea terorismului a fost folosit ca un uh, argument pentru a justifica colectarea unor categorii diferite de informații, inclusiv uh, info, informații economice și așa mai departe. O companie din Brazilia, Petro, uh, Petrobras, a afirmat că o parte a informațiilor sensibile pentru această companie au fost interceptate Um, această societate a participat la o licitație în concurență cu alte, alte societăți internaționale și se pare că a fost uh, dezavantajată din acest punct de vedere. Însă, um, combaterea terorismului este întotdeauna scuza la care se recurge, dar de fapt, se obțin informații economice, strategice din, uh, colectate din statele noastre. Știu că și dumneavoastră ați avut uh, dificultăți din acest punct de vedere și se pare că am trecut prin aceleași uh, experiență. Unele instituții din Statele Unite ale Americii par să dea dovadă de anumit grad de aroganță, se bucură de o putere economică importantă, uh, o supremație militară, pe de altă parte, consolidată în ultima perioadă, ceea ce duce la sentimentul că ar avea dreptul de a ști ce se întâmplă peste tot pe glob. Deci uh, și dumneavoastră ați avut uh, dificultăți în dialogul pe care l-ați uh, purtat cu Statele Unite ale Americii. Acest lucru este valabil și pentru noi. Și proiectul de rezoluție pe care l-am înaintat în cadrul Organizației Națiunilor Unite are un caracter simbolic. El a fost proiectat împreună de doamna Rusă și de doamna Angela Merkel, cancelarul Germaniei, și ideea în spatele acestei propuneri era de a cere statelor să-și reanalizeze activitățile de spionaj. Desigur, cu toții trebuie să ne apărăm uh, interesele statelor noastre, însă aici discutăm de lipsa oricăror limite, de nerespectarea uh, completă a unor criterii. S-a mers pur și simplu prea departe cu uh, abuzarea uh, tehn- uh, tehn- uh, tehnologiei, atât a, aparat- a serverelor, cât și a programelor informatice. Deci, înspre acest tip de concluzie ne îndreptăm prin raportul nou, nostru. Drept urmare, vom încerca să îmbunătățim cadrul legislativ pentru a oferi o mai bună protecție din toate aceste puncte de vedere. Doamna senator Grațiotin s-a referit la abordarea necesară în legătură cu guvernanța internetului prin intermediul uh, unor măsuri de drept civil de care nu dispunem în acest uh, moment. Și ne putem întreba dacă putem într-adevăr impune în contextul actual o frână acestor activități legale pe internet. Nu trebuie să uităm că Lumea noastră a devenit foarte globalizată și acest lucru uh, trebuie să ne impună o modificare a uh, modului în care ne gândim relațiile între noi. Pentru noi această problemă este relativ nouă, pentru că, după cum am spus, Parlamentul European s-a ocupat deja de această uh, de această temă începând uh, cu anul 2001, când ați examinat cazul Echelon. Noi, pentru prima dată, suntem uh, confruntați cu asemenea problemă și, desigur, situația s-a modificat foarte mult din 2001 până acum. Pentru cetățenii de astăzi, din societatea noastră, uh, importanța este importanța acestui, acestui caz, aceste probleme este cu atât mai mare. După cum am spus, vinerea trecută, domnul președinte al Franței, François Hollande, a vizitat uh, Brazilia și dumnealui, în mod public, și-a exprimat solidaritatea cu uh, declarațiile publice a domnului președinte Iusef pe marginea acestei teme, condamnând încălcarea uh, sferei private a cetățenilor. Statul brazilian a fost șocat de faptul că aceste informații au fost uh, uh, colectate în acest mod de către un stat cu care, în uh, termeni istorici, am întreținut întotdeauna relații uh, prietenoase. Desigur, noi încercăm să, să relațiile, relațiile bilaterale sunt uh, normale. Uh, doamna președintă Iusef a fost invitată să, vizi- să viziteze Statele Unite ale Americii. Această vizită doar a fost amânată, nu a fost anulată și trebuie să încercăm, desigur, să depășim aceste dificultăți uh, întâmpinate acum prin intermediul unui dialog serios și deschis și ambasadorul Statelor Unite al Americii din Brazilia a afirmat într-un ziar că cei doi președinți discută uh, aceste puncte acum, că se, uh, unele proceduri urmează să fie uh, revizuite în Statele Unite ale Americii și sperăm că presiunea globală va avea un impact real asupra uh, viitorului din Statele Unite ale Americii. Desigur, dorim să revenim cât mai repede posibil la relații normale. Evaluăm și noi situația serviciilor de informații din uh, Brazilia și a sistemelor de monitorizare acestora. Brazilia se confruntă însă cu multe provocări. Avem și alte uh, probleme stringente și este foarte dificil uh, să găsim toate investițiile necesare pentru a combate uh, criminalitatea cibernetică. Însă nu putem ignora faptul că lumea informatică într-o lume globală are o importanță tot mai mare și Vom uh, emite unele recomandări adresate guvernului referitoare la măsurile necesare în acest domeniu pentru a ne asigura că Brazilia va deveni mai autarhică când vine vorba de protejarea internetului și a informațiilor uh, transferate pe internet. Însă, Germania are un uh, sistem foarte eficace de, de protecție și în ciuda existenței unui asemenea sistem știm că și telefonul uh, cancelarului Merkel a fost uh, interceptat. Drept urmare, nici Germania nu a reușit să protejeze comunicările șefului de guvern. Tocmai de aceea avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Dorim să profităm de experiența, de expertiza Parlamentului European din acest punct de vedere, pentru că trebuie să progresăm respectând uh, tradițiile existente și, uh, după cum am spus, relațiile de prietenie pe care le-am avut până acum cu Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ferraso. Să mulțumesc și doamnei Grațiotin. Cred că uh, ambii ne-ați demonstrat că cunoașteți foarte bine uh, această temă. Ana, dorești să intervii din nou? Da, doream să-i întreb pe prietenii noștri din uh, Senatul Brazilian următorul lucru. În acordurile bilaterale semnate de Brazilia cu Statele Unite ale Americii, de exemplu, registrul cu numele pasagerilor sau alte acorduri uh, de combatere a terorismului, de exemplu. V-ați gândit care va fi impactul anchetei dumneavoastră asupra acestor acorduri? Pentru că Parlamentul European, de exemplu, a cerut suspendarea uh, unor acorduri în vigoare. Am cerut suspendarea acestor acorduri până vom avea un cadru foarte clar pentru datele cu caracter personal, un cadru în care să fie respectate standardele noastre, standardele europene de protejare acestor date. Și aș dori să vă întreb dacă vă gândiți la asemenea răspunsuri practice în contextul acordurilor bilaterale pe care le-ați semnat cu Statele Unite ale Americii. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, analizăm unele dintre aceste acorduri. Nu am ajuns la concluzia că ar trebui să suspendăm aceste acorduri. Cred că trebuie să cântărim situația um, mai îndelung înainte de a ajunge la asemenea propuneri concrete. În ce privește acum relațiile cu Statele Unite ale Americii, relațiile economice, relațiile comerciale, acestea nu au fost nu au fost influențate și președintele a spus acest lucru foarte clar în fața Parlamentului. Desigur, executivul și legislativul din Brazilia au trecut la acțiuni concrete, de exemplu organizarea acestei comisii speciale de anchetă, dar uh, Uh, toate aceste măsuri nu ar trebui să influențeze măs- uh, relațiile comerciale și economice. Desigur, nu putem oferi toate detaliile legate de măsurile concrete pe care le-am hotărât pe plan intern, dar vă asigurăm că aceste măsuri sunt mai multe. Guvernul federal sprijină în totalitate activitățile Comisiei de, Anch- de Anchetă Parlamentară conferința care urmează să fie organizată în aprilie anul viitor va fi una foarte importantă, după cum a spus domnul senator Ferraso, uh, doar uh, um, faptul că Statele Unite ale Americii dispune de această putere imensă din punct de vedere economic, militar și așa mai departe, nu înseamnă că uh, Statele Unite ale Americii dispune de dreptul de a intercepta comunicațiile internaționale. Realitatea este că internetul în anul 2001 nu era la fel de important uh, cum este acum în anul 2013 și probabil că rolul internetului va crește pe viitor. Tehnologia are un rol tot mai important în viața noastră cotidiană, a devenit uh, crucială pentru toată lumea. Deci, pe măsură ce vom, uh, ne vom uh, crea cadrul legislativ, pe măsură ce vom negocia viitoare acorduri internaționale, trebuie să ne asigurăm că aceste principii vor fi respectate. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii brazilieni se vor bucura de aceleași drepturi ca și cetățenii americani. și cred că trebuie să ne bucurăm de aceleași uh, drepturi în uh, momentul în care semnăm asemenea acorduri bilaterale. Domnul Feraso. Aș dori să subliniez cât de important este să lucrăm împreună, pentru că dacă vom uh, vorbi la unison, cele spuse de noi vor avea un impact mai mare. Cred că trebuie să insistăm mai mult asupra necesității de a colabora și de a merge uh, pe aceeași direcție. Pentru noi, dialogul cu Parlamentul European este foarte important. În Brazilia se, desfășo- se desfășoară tocmai acum procesul de consultare în urma uh, cererii de azil exprimată de domnul Snowden. Noi considerăm că este posibil ca acest azil să fie acordat, pentru că este o decizie unilaterală care poate fi luată de Brazilia. Este pur și simplu vorba de o cerere de azil și nu cred că relațiile comerciale ar trebui să fie afectate de o asemenea decizie. Și există, pe de altă parte, o tradiție importantă în Brazilia de acordare a unui azil politic. Dumneavoastră sunteți uh, mai apropiați din punct de vedere geografic de Rusia și aș dori să știu care este părerea Parlamentului European în legătură cu acest, uh, cu acest punct. Nu știu dacă puteți facilita cumva acceptarea uh, unei asemenea cereri. Dar haideți să nu începem să discutăm despre Rusia. Vă mulțumesc pentru, pentru această discuție a fost, am observat că există foarte multe similarități între activitățile noastre și activitățile Comisiei de Anchetă din Brazilia. Am văzut că ați, v-ați pregătit foarte bine, știți ce, care a fost munca Parlamentului European în cazul Echelon și, desigur, vom continua colaborarea între noi. În luna februarie și cred că avem un punct comun când vine vorba de respectarea tuturor, drepturilor tuturor cetățenilor, indiferent de originea lor. Deci vă mulțumesc pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vom păstra în continuare contactul. Vă mulțumesc! It was important uh, to answer our uh, the question. Ah, era important să primim un ah, răspuns la întrebările puse de colegii mei. O secundă, spune domnul președinte. Vă rog, acum. Din câte știu eu, spune doamna Gomez, uh, nicio, domnul Snowden nu a cerut azil politic în vreo țară din Europa. Dar au existat anumite, au existat anumite organizații din unele state europene, cum a fost Germania, care a spus că uh, ar trebui să acordăm azil politic uh, domnului Snowden. În momentul în care am discutat cu partenerii noștri din Congresul uh, European. Am discutat despre uh, posibilitatea ca domnul Snowden să participe la o videoconferință cu Parlamentul European. Uh, congresmenii ne-au spus foarte clar că pentru ei domnul Snowden este un trădător și un asemenea eveniment nu ar fi privit cu ochi buni de Congresul American. Am luat act de această poziție, dar uh, Uh, Parlamentul European și-a exprimat deja dorința de a avea un dialog prin această modalitate cu domnul Snowden. Domnul președinte, vă mulțumesc. Cred că trebuie să încheiem acum. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. Doresc să mulțumesc uh, colegilor uh, din Comisia Libă care au venit la această videoconferință și domnul, președinte, domnul președinte mulțumește și interpreților. Domnul Bronz. Înțeleg că audierea, audierea noastră continuă mâine dimineață, însă decizia de a organiza această audiere mâine dimineață a fost luată doar vinerea trecută. Eu am auzit de ea doar ieri și deja uh, mi-am, uh, în, mi-am cumpărat biletele de avion pentru a mă întoarce mâine acasă. Și am dorit doar ca aceste lucruri să fie trecute în procesul verbal al întâlnirii. Domn președinte, desigur noi am înțeles, uh, noi am încercat să organizăm această audiere astfel încât cât mai mulți colegi să fie prezenți, însă am avut dificultăți cu finalizarea acestui document de lucru, nu a fost deloc ușor uh, un document, de exemplu, l-am finalizat doar ieri și mi-asum responsabilitatea pentru acest lucru, însă aceasta a fost uh, realitatea. Domnul Greenhold va fi alături de noi mâine, de asemenea, și aș dori să, să vă spun că secretariatul a lucrat din răsputeri pentru a pentru a redacta acest uh, program pentru audierea de asta și de mâine. Dar, desigur, uh, va trebui să ne îmbunătățim procesul de informare a membrilor comisiei în legătură cu viitoarele întâlniri.